Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Doamnelor și domnilor, stimați colegi, dați-mi voie să vă urez bun venit la reuniunea comisiei noastre. Ați primit ordinea de zi, cred că nu există obiecții sau are totuși cineva întrebări sau obiecții? Nu, se pare că nu. Dacă nu, ea este adoptată. Nu am nici comunicări de făcut, astfel încât trecem la punctul 3, și anume revizuirea la jumătatea perioadei a programelor europene de radionavigație prin satelit, evaluarea implementării, provocările viitoare și perspectivele de finanțare. Va exista un raport legislativ cu privire la această temă și Colegul nostru Reme, pe care îl salut, este responsabil pentru acesta. De aceea l-am rugat ca astăzi să facem o mini-audiere pe această temă. Aș dori să salut în rândul nostru pe domnul Alan Benetu, pe doamna Zaki Pataki, care a fost chiar membră a comisiei noastre, pe domnul Jean-Jacques Tortora și pe domnul Thomas Starek. Acești experți au fost invitați. Mulțumesc uh, pentru, le mulțumesc pentru că au sosit, pentru a ne pune la dispoziție informații. Este vorba de uh, banii publici dar este vorba și de provocările viitoare ale acestui uh, proiect. Vă mulțumesc tuturor celor prezenți și cu aceasta îmi uh, socotesc închisă, încheiată sarcina. Așadar, dacă îmi permiteți, am să-i dau domnului Beneto cuvântul. Sie sind dran. Darf ich noch einmal in Erinnerung rufen, dass Dați-mi voie să vă amintesc rugămintea de a vă rezuma la 10 minute intervențiile uh, din intervențiile introductive pentru că astfel putem să folosim oportunitatea de a avea întrebări și răspunsuri detaliate. Vă mulțumesc. Așadar, domnule Beneto, aveți cuvântul. Merci, monsieur le Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi doresc să mulțumesc raportorului dumneavoastră, raportorului Comisiei ITRE privind Galileo, pentru că m-a, invitat aici, n-am fost niciodată membru al acestei comisii și am fost invitat în calitate de președinte al, al unei noi rețele care există de un an de zile, o rețea europeană a regiunilor care utilizează tehnologiile spațiale, rețeaua Nereus. Uh, am să vă spun două cuvinte legătură cu această rețea Nereus, care astăzi cuprinde 26 de regiuni, care reprezintă 12, 12 state membre și această rețea are o misiune foarte simplă, și anume schimbul de experiențe uh, din teritorii, uh, din regiunile cele mai evoluate pentru a dezvolta aceste aplicații și să întrețină un flux de informații în ambele sensuri între regiuni și instituțiile europene. Scopul rețelei este deci să facă un schimb de informații în legătură cu aplicațiile tehnologiilor spațiale cu două mari programe, programul GNSS, uh, care cu multe aspecte se suprapune cu programul Galileo. Deci GNSS uh, e vorba de uh, aplicații de navigare prin satelit schimburile pe care le-am avut în cadrul acestei rețele s-au concretizat printr-un grup de lucru care s-a reunit deja. Uh, această rețea, v-am mai spus, e recent, are, există doar de un an de zile și încă uh, nu a avut uh, prea multe realizări, însă au fost făcute astfel de schimburi de idei privind navigația prin satelit în cadrul unui grup de lucru prezidat de domnul Paolini din regiunea Veneția, care acest grup de lucru s-a reunit de mai multe ori și uh, a desfășurat schimburi de informații în cadrul unui acord cu agenția GSA Galileo uh, pentru a ajuta să facem o reflexie în legătură cu dezvoltarea acestor aplicații și care sunt aportele reciproce ale regiunilor și ale instituțiilor europene. Prima remarca mea este că între discursurile uh, ideale și realitatea de, pe, de la fața locului, există câteodată un decalaj uh, foarte important și aș putea să vă dau un exemplu. Uh, deseori, în legătură cu aplicațiile de navigare prin satelit și pentru alte programe, se constituie poluri de competitivitate, grupuri uh, de întreprinderi, institut, institute de cercetare, instituții de învățământ superior și aceasta este o, o întreagă dezbatere, pentru că aici există o discuție care nu s-a încheiat între uh, care sunt industriile cele mai apte să dezvolte aplicații de navigație prin satelit, dacă e mai bine să fie marile companii, marile industrii, care sunt bine reprezentate în aceste grupuri și poluri de competitivitate, sau mai degrabă uh, IMM-urile. Și aici e clar că nu există un consens pentru rețeaua aceasta Nereus pe care o reprezint eu aici, e destul de clar că rolul IMM-urilor este unul esențial și trebuie uh, uh, consolidat. Mai înainte m-a referit la grupul de lucru Pegas, uh, pus la punct de GSA Galileo, privind o propunere pe care o facem noi, care cred eu e una importantă. E vorba de a solicita GSA să ne ajute să uh, înființăm observatorii atât la nivelul fiecarei regiuni, dar și la nivel interregional pentru a face un bilanț precis al uh, uh, industriilor, sectoarelor industriale susceptibile să de, dezvolte aplicații de navigație prin satelit, dar să facem și o hartă cât mai precisă posibil a domeniilor de aplicare, care sunt multiple și transversale și adesea, în multe cazuri, e poate mai important să dezvoltăm relații transversale și reciproce decât să căutăm uh, noi tehnologii inovatoare. Există deja o marjă de progres importantă uh, cu punerea în comun a unor, a unor actori care pot să acționeze la nivel reciproc. Cunoașteți cu toții aplicațiile în domeniul transporturilor, m-aș referi la domeniul sănătății și la cel agricol, și uh, există uh, probleme de irigații, de exemplu, aici și e evident că aplicațiile uh, cu navigația prin satelit sunt, au un rol important de jucat aici. Deci, înființarea unor observatorii care încă nu există și, și nu sunt bine cunoscute sau nu sunt bine puse în comun cunoștințele în, în regiuni, între regiuni și între regiuni și instituțiile europene. Grupul de lucru Nereus privind aplicațiile pentru navigația prin satelit a elaborat un document publicat în luna noiembrie a anului 2009. Eu cred că e vorba de un document interesant și important și m-aș referi la trei propuneri cuprinse în acest document care cred eu că trebuie reliefate aici. Prima propunere, pe plan regional avem cu toții nevoie de mai multă certitudine în ce privește dezvoltarea programului Galileo. Bine, aici nu voi reveni asupra nașterii istoriei programului Galileo, sigur, însă e clar că pe teren și în ce privește implicarea IMM-urilor, e nevoie de a dispune de anumite asigurări pentru anii ce urmează în legătură cu dezvoltarea programului Galileo a doua uh, observație uh, privește finanțarea, sigur, a aplicațiilor uh, pentru navigația prin satelit. Știm că există programe mari, cel de-al șaptelea program cadru de, pentru cercetare și dezvoltare, dispunem de finanțare la nivel regional și eu cred că există nevoia ca și aici să se desfășoare schimburi de informații, de idei, în legătură cu posibilitatea de a face uh, aceste finanțări reciproce și mai ales la nivel european în ce privește coerența și modul în care fondurile pot, fi, uh, pot opera reciproc între, de exemplu, fondurile pentru al șaptele program cadru și fondul de coeziune socială și teritorială, sau fondurile uh, acestea FEDER, care știm că astăzi și pentru încă 10 ani uh, sunt supuse discuției. Regiunile, sigur că uh, țin la reînnoirea acestor programe și acestor fonduri FEDER, cred că pentru ele acestea reprezintă un, un mijloc de finanțare important care consolidează alte fonduri de, forme de finanțare din al șaptelea program cadru. Al treilea punct la care vreau să mă refer aici în ce privește concluziile grupului GNSS Nereus privește nevoia de a disemina informațiile și cunoștințele din domeniu. Poate vă va mira ce voi spune eu, însă la fața locului, pe teren, în domeniul dezvoltării aplicațiilor, nu sunt prea mulți actori care să fie la curent cu aceste informații și care să stăpânească bine dispozitivele unui program cum este Galileo. Adesea vedem reprezentanța industriei, IMM-uri, uh, care se mobilizează aici, dar la nivelul guvernării regionale e clar că există un deficit de informații și de comunicare. Eu cred că aici există o cerere importantă a rețelei pe care o reprezint uh, față de instituțiile europene ca acestea să comunice, să disemineze, să propună, practic, programul Galileo cu toate aplicațiile sale posibile. Există această lipsă de informație și e, e foarte simplu. Există nevoia de a dezvolta acest schimb de informații. Și pentru că vorbim de Galileo, EGNOS, Uh, foarte puțin oameni știu și mă scuzați că mă voi referi la regiunea mea, Midi-Pirenei, deci Pirinei și sudul Franței, uh, foarte puțin știu că această coerență și uh, construcție între Galileo și EGNOS și chiar în regiunea în care a fost plasată conducerea EGNOS în parteneria cu Madridul, foarte puțin oameni sunt la curent cu ceea ce reprezintă de fapt acest lucru. Se vorbește mult de EGNOS și de uh, aplicațiile sale, semnalul EGNOS, care va fi calificat pentru navigație, uh, acesta este un pas foarte important în dezvoltarea aplicațiilor. Faptul că aviația civilă poate utiliza signal uh, va fi hotărător. Și cred că dacă vorbim de comunicații, aș dori să exprim aici necesitatea puternică de a comunica în legătură cu ceea ce reprezintă EGNOS față de uh, dispozitivul și programul Galileo. Astăzi, cetățenii europeni cunosc GPS, sistemul GPS, au auzit vorbindu-se de Galileo, raportul între Galileo și EGNOS uh, și dezvoltarea acestor tehnologii rămân uh, foarte neclare pentru europeni. Deci insist asupra acestui punct. Vă pot da câteva exemple uh, care ar putea fi interesante pentru dezvoltarea unor reflexii ulterioare dispunem de informații asupra unor experiențe dezvoltate la nivel de regiuni, în principal, sigur, regiunile membre ale Nereus. adesea e vorba de regiuni cu uh, un foarte puternic potențial uh, industrial spațial, dar dacă există o informație care trebuie comunicată, e că aplicațiile pentru navigația prin satelit nu privesc doar regiunile cu potențial industrial spațial, ci privesc toate regiunile europene. De exemplu, experiența de la Bremen ce privește logistica de gestionarea transportului prin containere, problemele legate de securitate, de gestionare. Ă, aceasta este o experiență extrem de interesantă. De asemenea, m-aș putea referi la un proiect dezvoltat pentru navigarea de înaltă precizie în zonele portoare, un proiect numit Seagate, dezvoltat în landul Mecklenburg din Germania, prima regiune care a aderat la rețea Nereus, cu portul Rostock și cu dezvoltări și aplicații în acest port, care și acestea sunt foarte interesante. Și apoi m-aș putea referi la uh, uh, uh regiunea Veneția cu proiectul Sextant, un proiect de, Sextant, un proiect de navigație și de gestionare a fluxurilor de navigație, uh, în zone cu risc înalt în ce privește circulația. Ce putem noi dezvolta în transportul maritim se poate dezvolta și în domeniul transportului uh, uh, pe uscat și mai ales în zonele aeroportoare și mă pot referi aici la sistemul Cuesta, dezvoltat la Toulouse mai ales și în zona aeroportoară de la Bordeaux, un proiect de dezvoltare a unor aplicații în ce privește gestionarea transporturilor aeriene, a avioanelor și a tuturor serviciilor de întreținere tehnică. Aș putea să mă refer și la alte proiecte în ce privește ajutorul pentru uh, persoanele cu mobilitate redusă sau în ce privește gestionarea uh, pentru zonele de parcare sau pentru probleme, persoanele cu probleme de vedere uh, sau în domeniul securității și a sănătății proiecte foarte interesante pentru a asigura o mai mare securitate uh, în domeniul sănătății sau s-ar putea înmulți uh, la nesfârșit aceste exemple. Aș dori doar, uh, în încheiere, să mă refer la un punct esențial când vorbim de finanțare. Că foarte adesea regiunile se mobilizează pe aplicații foarte concrete. Suntem acum în stadiul unui pilot industrial, dacă pot spune așa, și înțelegeți că dificultatea aici și asta, această problemă apare întotdeauna, e de a trece la, de la un program pilot industrial la uh, domeniul pieței. Și uh, această evoluție înseamnă mobilizarea unor fonduri importante. Astăzi, uh, întrebările care ne, ne sunt adresate de către IMM-uri pentru a trece de la experiența unui pilot industrial, de la un prototip, la domeniul pieței, uh, Uh, sunt întrebări foarte importante, încă nerezolvate și uh, încă în acest uh, moment nu am rezolvat problema finanțării. Mă voi opri aici. Vom putea reveni asupra, unor anumite, asupra anumitor puncte în cursul discuției. Mulțumesc pentru atenție. Darf mich sehr herzlich bedanken. Vă mulțumesc. Urmează doamna Pataki. Aveți cuvântul, vă rog. Stimați eh, colegi, doamnelor și domnilor, în primul rând aș dori să vă mulțumesc pentru această invitație. Regulamentul GNSS adoptat în 2008 a restructurat programul european global pentru navigație prin satelit. Anul acesta, Comisia Europeană ar trebui să prezinte o verificare, o revizuire la jumătatea termenului, așa încât eh, Salut această inițiativă a ITRO care reflectă viziunea Parlamentului în această chestiune. În contribuția mea de astăzi voi analiza rezultatele realizate în acest domeniu până acum. Și apoi voi încerca să vă prezint care sunt provocările cele mai importante care stau în fața noastră. Hotărârea în favoarea Galileo luată de Parlament și de Consiliu în 2008 a deschis calea către un nou început putem să spunem că reprofilarea programului s-a dovedit a fi un succes. Trebuie să exprimăm, deci, recunoștința noastră față de comisie. Programul a reînceput, uh, s-a accelerat și a devenit transparent. Iar punerea în aplicare a programului a câștigat un dinamism. Structura de conducere este de asemenea funcțională. În noul rol de conducător al programului, Comisia a reușit să pună în aplicare structuri de luare a deciziilor și să asigure cadrul necesar um, pentru acest lucru contractul de delegare multianuală a fost uh, semnat cu ESA și a clarificat rolurile și responsabilitățile ESA ca agent uh, de achiziții și ca contractor principal. A fost de asemenea înființat uh, Comitetul pentru Programele GNSS, care pune la punct uh, cooperarea cu um, grupul interinstituțional Galileo. Toate aceste structuri există deja și funcționează. Cât privește Parlamentul, putem să vă sugerăm să vă regândiți rolul de monitorizare din două puncte de vedere. Pe de o parte, statutul în procedura de comitologie pe baza tratatului de la Lisabona și, pe de altă parte, se recomandă întărirea rolului de monitorizare în acest grup uh, interinstituțional, folosindu-și dreptul de a emite avize. Dacă este necesar, Parlamentul va informa comisiile relevante despre activitățile sale în cadrul acestui uh, grup interinstituțional. Domnilor, vă rog să nu uitați că prin intermediul acestui grup Parlamentul își asumă responsabilitatea pentru acest program. Nou model de finanțare, și anume finanțarea comunitară pusă la punct de regulamentul GNSS, a făcut posibil integrarea EGNOS. Mai mult decât atât, apropo de Galileo, a permis programului să înceapă achizițiile. Cele șase pachete de lucru au fost deja identificate, iar Comitetul pentru Evaluarea Ofertelor a susținut acest proces de achiziții. Trei din cele șase pachete au fost deja atribuite și au fost contractate și o serie întreagă de um, articole de mare importanță. Semnarea acestor contracte se așteaptă um, în prima jumătate a anului 2010. Cât privește procedura de achiziții, S-ar putea înregistra unele întârzieri, dar acestea nu pun în pericol programul în sine. Trebuie să ne ocupăm de aici, la nivelul Parlamentului, de faptul că uh, participarea echilibrată a industriei la toate nivelurile, inclusiv a IMM-urilor în toate statele membre, conform articolului 12a2 din regulament, nu a fost realizată în totalitate. Mai mult decât atât, procedura de uh, dublă uh, de uh, primire a achizițiilor s-a lovit de niște probleme în ceea ce privește pachetul de lucru numărul 4. Așa încât uh, aș dori ca Parlamentul să se refere la aceste chestiuni mai îndeaproape. Cât privește gestionarea bugetului, aș dori să vă reamintesc că pe baza raportului special al Curții de Audit, Parlamentul a solicitat Comisiei să pregătească cifre aduse la zi care ar putea să fie incluse în această revizuire la mijlocul programului. Pentru că s-ar putea să fie oarecare probleme apropo de această mică marjă bugetară care rezultă din depășirea costurilor avem nevoie de informații mai în detaliu prezentate de comisie pe marginea acestei probleme. O altă problemă este faptul că finanțarea comunitară de 3405 uh, milioane de euro, inclusiv cele 400 de milioane de euro provenite din al patrulea program cadru. Apropo de aceste sume, s-ar putea să fie de dorit ca Parlamentul să revizuiască dacă această sumă n-ar putea să afecteze cumva negativ cercetarea în acest domeniu. Cât privește evoluția proiectului și a punerii în aplicare, e greu să adoptăm o poziție. Deși s-ar putea înregistra unele întârzieri, acestea nu aduc atingere realizării proiectelor. Din păcate, documentele comisiei nu compară statu, starea actuală a proiectelor cu uh, planul de lucru inițial, așa încât nu prea putem să evaluăm cum se desfășoară proiectele și sugerez ca Parlamentul să solicite informații Comisiei pe marginea acestei chestiuni. Unele se pot face deja unele observații chiar și în acest moment. În ceea ce privește EGNOS, putem să spunem că procesul de certificare pentru aviația civilă a fost deja uh, inițiat. Totuși, este foarte important, din acest punct de vedere, ca niciun stat membru să nu rămână în situația în care semnalul EGNOS este disponibil numai parțial sau nu este disponibil deloc pe întreg teritoriul statului respectiv. Încă un punct ar fi de asemenea necesar ca planul de acțiune privind aplicarea GNSS uh, să, facă o listă a tuturor pașilor practici care ar permite industriei europene să ajungă la această piață GNSS, așa cum auzeam și mai înainte. Domnilor și domnilor, în a doua parte a contribuției mele, a prezentării mele, aș vrea să vă împărtășesc câteva gânduri privind provocările care ne așteaptă în viitor. Așteptăm propuneri din partea Comisiei în cadrul următoarei revizuiri la mijlocul uh, termenului, la mijlocul programului. De la reînceperea programului, mediul global s-a schimbat în ce privește economia și tehnologia. Concurenții noștri care uneori s-ar putea să ne devină și parteneri, au devenit mai puternici și putem să presupunem că avansează cu pași dinamici. Mă refer aici în primul și în primul rând la proiectele de navigație care provin dinspre zona militară. Aceste proiecte întăresc uh, interes pe concurenții noștri în ceea ce privește finanțarea și realizarea lor. Asta înseamnă că piața globală pentru Galileo se strâmtează. Această revizuire trebuie să se concentreze pe decizii cheie legate de acest aspect și trebuie să ajungă și la răspunsurile corecte. Cât privește asigurarea pieței pentru Galileo, aș dori să accentuez următoarele trei puncte. În primul rând, EGNOS și Galileo sunt amândouă programe civile și concurenții noștri au bugete militare, așa încât consider că ar fi util să întărim și să accelerăm folosirea PRS care ar uh, reprezenta un avantaj pentru programele civile GNSS. În al doilea rând, Europa devine din ce în ce mai dependentă de serviciile de navigație prin satelit, care afectează mult mai multe domenii strategice, așa încât măsurile propuse în planul de acțiune pentru aplicare trebuie să fie accelerat. Aș vrea să accentuez promovarea activităților de standardizare și compatibilitatea și a cerințelor de interoperabilitate. Domnilor și domnilor, Parlamentul trebuie să-și îndeplinească propria sa sarcină pe uh, marginea acestui uh, obiectiv, regulamentul GNSS, articolul 6A2. Tehnologia, regimul de control al tehnologiei Galileo trebuie să fie dezvoltat cât mai curând cu putință în contextul politicii de export comunitare pentru a putea lua măsurile necesare de control legate de aceste chestiuni deosebit de delicate. În continuare mă voi referi la sarcinile majore care rezultă din obligația a noastră uh, rolul pe care îl avem acum este total nou la nivel comunitar și așa încât trebuie să luăm decizii importante cu un rol foarte important. În primul rând, o hotărâre privind conducerea și finanțarea fazei de exploatare și funcționare a programului Galileo după 2013 care să țină cont de pregătirea pentru următoarea perspectivă financiară. Programele europene GNSS nu vor tolera o altă decizie care să ducă la un impas deci, aș să, să repet, programele europene GNSS nu vor tolera încă o decizie care să ducă la un impact așa cum s-a întâmplat în 2008, când a fost nevoie de o corectare. Avem nevoie, trebuie să facem, să identificăm foarte clar și la momentul potrivit toate aspectele comerciale și apoi și structurile juridice, contractuale și de finanțare. În al doilea rând, clarificarea regimului de responsabilități pentru naviga navigația prin satelit, ținând cont în primul rând de EGNOS, trebuie să fie accentuată pentru a atenua riscurile responsabilităților acestui serviciu în momente critice. Și în al treilea rând, elemente speciale ale sistemului care trebuie să fie puse în aplicare și care lipsesc la ora actuală Drepturile de proprietate intelectuală sau uh, gestiunea riscului sunt de asemenea elemente indispensabile care rezultă din acest mm, uh, rol nou. Și, în cele din urmă, Uniunea Europeană are nevoie de un plan de navigație prin radio european. Trebuie să optimizăm diversele infrastructuri de navigație și servicii la nivelul întregii Europe ca să ajungă să fie o structură coerentă. Aceasta este o sarcină separată de programele GNSS, dar funcționarea lor încununată de succes este aproape imposibilă fără un asemenea acord. Parlamentul este direct ales de comunitate, de cetățeni, de aceea trebuie să își asume un rom responsabil în această privință. Doamnelor și domnilor, uh, am epuizat timpul și sunt, uh, cred cu tărie că Parlamentul va continua să se gândească la realizarea programelor GNSS ca o sarcină strategică și, ca și înainte, își va asuma un rol de conducere în acest proces. Astfel, aș dori să vă urez tot succesul de care aveți nevoie. Mulțumesc! Herzlichen Dank, Frau Saki Pataki. Vă mulțumesc, doamnă Potochi. Are cuvântul acum domnul Tortora. Thank you. Uh, <clears throat> so, Mr. Chairman, ladies and... Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Aș dori uh, astăzi să vă să exprim um, poziția industriei cu privire la uh, programul Galileo. Aș dori să încep prin a vă aminti că în, 1000, în 2008 Curtea de Conturi a efectuat, uh, Curtea Europeană de Conturi a efectuat un audit și a uh, evaluat capacitățile de management ale programului uh, din partea uh, Comisiei Europene. Au fost uh, emise unele recomandări pe care nu vi le voi repeta acum, dar voi sublinia faptul că managementul de program este foarte important și faptul că dezvoltarea acestor capacități este o provocare. S-au făcut o serie întreagă de eforturi de la acest audit și aș dori să salut uh, eforturile comisiei, mai ales în ceea ce privește uh, întărirea echipei sale. Totuși, astăzi uh, se pare că Comisia Europeană se axează mai mult pe controlul granturilor și pe uh, procese, proceduri și sarcini administrative și juridice. Din punctul de vedere al industriei, există în continuare o lipsă de management de program în cadrul comisiei. Am să vă explic la ce mă refer. Programele trebuie să fie gestionate odată din punct de vedere politic aici ne așteptăm cu toții la uh, un lider și puternic din partea comisiei. Dar este nevoie și de un management, de o gestiune tehnică și aici uh, noi putem să sprijinim comisia. Un program însă trebuie să fie uh, gestionat și din punct de vedere industrial și aici, în mod uh, evident, regulile comisiei trebuie să fie adaptate. Din punct de vedere uh, tehnic, ESA poate să ofere sprijin, dar nu poate um, trece dincolo de capacitățile comisiei. Așadar, Comisia Europeană joacă un rol foarte important și acest lucru nu poate fi pus sub semnul întrebării. Dar regulile acesteia și structurile acesteia trebuie să fie uh, mai bine adaptate pe, la realitățile industriei. Este foarte dificil pentru uh, este foarte dificil să avem avocați, ingineri. Un program nu poate să fie gestionat numai din punct de vedere financiar. Pentru a lua decizii corecte trebuie să Ă, cunoaștem industria, trebuie să știm ceea ce poate ea să facă și ceea ce nu poate să facă. În spatele fiecarei decizii se află păstrarea, conservarea, dar și evoluția industriei în domeniul spațial. Aceste capacități industriale au un impact direct asupra suveranității europene în acest domeniu și asupra autonom autonomiei Uniunii Europene în spațiu. Acum să trecem la managementul programului Galileo. Am scris aici capacitățile personalului, dar mă refer la personalul um, angajat în sectorul public. Acesta ar trebui să includă toate disciplinele, discipline tehnice, juridice, manageriale, comerciale, științifice, financiare, industriale. Nu industria trebuie să um, spună cum trebuie să fie organizate um, instituțiile publice. Oare ar trebui ca, um, es, ca Uh, ESA să fie cea care administrează mai degrabă toate aceste aspecte sau Comisia Europeană uh, se ocupă de ele. Este un uh, subiect care ar trebui discutat astăzi. Un al doilea aspect important ar fi și stabilitatea personalului. Și asta pentru că numai în timp se pot construi competențe. Deci este nevoie de oarecare stabilitate pentru a asigura aceste capacități. Nu este așadar dezirabilă um, rotirea personalului mult prea uh, des. După cum am spus, însă, s-au făcut foarte multe pentru adaptarea procedurilor la uh, achiziții eficiente trebuie să reușim să uh, ne adaptăm la uh, specificitatea unui program spațial, iar acest lucru trebuie să continue de-a lungul întregului proces de achiziționare și de achiziții în acest program. Nu în ultimul rând, trebuie ca responsabilitățile să fie foarte clar uh, definite și foarte uh, clar delegate. Galileo, bineînțeles, va um, influența viitorul și capacitatea Comisiei de a, uh, de a um, lua decizii cu privire la infrastructurile spațiale. Mă refer aici la SESAR, GMS, lansatoare, dar și uh, conștientizarea siguranței spațiale. Este așadar foarte important, dincolo de Galileo, să definim viitorul acestor programe. Trebuie să existe o gestiune corectă, nu numai în uh, etapa de dezvoltare, ci și în etapa ulterioară. Și deci, din acest punct de vedere, uh, cofinanțarea cercetării și tehnologiei uh, va fi foarte importantă. Și ca o ultimă remarcă, am să vă spun că industria are nevoie de, un, de clienți competenți, clienți care știu ce își doresc și care sunt foarte hotărâți să obțină ceea ce își doresc. Vă mulțumesc! Ganz herzlichen Dank, Herr Und nun... Vă mulțumesc, domnule Tortora. Are cuvântul acum domnul Starek. Însă mai trebuie să se așeze lângă calculator. It's your turn. So, good afternoon, Mr. Chairman. Uh, bună ziua, domnule președinte, uh, stimați membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor, în primul rând aș dori să vă mulțumesc și eu pentru ocazia de a vă vorbi astăzi la această mini-audiere, pentru că Republica Cehă e foarte interesată în toate activitățile, acțiunile care se uh, referă la problemele legate de sistemele și tehnologie, tehnologiile de navigație prin satelit și aș dori să mă prezint. Mă numesc Thomas Tarek. Am uh, lucrat uh, parțial la Universitatea Tehnică Cehă din Praga și uh, am participat și la activitatea unui IMM în legătură cu domeniul sistemelor de transport inteligent. Deci prezentarea mea se va concentra mai mult asupra utilizării și Uh, utilizării Galileo la nivelul aplicațiilor. Uh, uh, am făcut o listă la început cu zonele cheie importante pentru aplicațiile Galileo și pornind de aici aș dori să vă prezint măsurile care trebuie luate în faza preoperațională, pentru că faza de dezvoltare a început recent și în această fază ar trebui să ne gândim în legătură cu, la, la uh, modul în care serviciile Galileo pot folosi domeniului de afacerilor. Ca să putem uh, să avem niște beneficii durabile în acest domeniu, în primul rând, ar trebui ca pe de-o parte să cuplăm aplicațiile cu, un difer- cu uh, diferitele niveluri de servicii uh, Galileo. Asta înseamnă că pe un nivel vom avea uh, servicii deschise Galileo care am putea de, uh, pe care am putea să le introducem în categoria de aplicații pentru piață, servicii comerciale, uh, siguranța serviciilor și apoi servicii pentru public. Uh, legătură care este una de importanță majoră pentru uh, a domeniul afacerilor, pentru că aceste niveluri diferite ale serviciilor Galileo reprezintă și dimensiunile diferite ale grupului de utilizatori posibili sau grupurilor de utilizatori posibili. Și după ce vom fi stabilit această legătură între aplicațiile uh, și serviciile Galileo, vom putea să ne concentrăm pe o analiză de piață din punct de vedere al aplicațiilor, care să acopere nu uh, situația actuală uh, și tehnologiile de vârf, ci și uh, perspectiva, perspectiva 2015 plus. Aici vă pot spune că în 2009 s-au făcut eforturi importante de către GNSS pentru că sistemul de monitorizare a pieței GNSS a fost implementat în 2009 pentru a putea vedea cum va evolua piața GNSS în întreaga Europa și pe baza acestuia vom putea face progrese în pregătirea aplicațiilor pentru domeniul afacerilor. Acest program e bazat pe diferite date și diferite presupuneri, datele provenind de la studiile efectuate și din programele cadru în uh, legătură cu cercetarea și dezvoltarea. Dacă ne dorim într-adevăr uh, să uh, vedem cum poate fi de folos Galileo în domeniul afacerilor, să vedem cine vor fi utilizatorii serviciilor Galileo, și care să fie aceste utilizări, am put, ar trebui să ne întrebăm la început dacă noi, într-adevăr, ne dorim să facem uh, acest lucru în mod durabil, pentru că acesta este problema cheie. Și putem spune, pe de-o parte, că da, dorim uh, să avem un domeniu uh, al afacerilor uh, care să se poată autosustine pentru aplicațiile Galileo sau nu și ne gândim la uh, beneficiile economice și sociale uh, pentru că majoritatea aplicațiilor pentru care va fi folosit Galileo pe viitor uh, vor, uh, vor fi de domeniu public. Deci beneficiile de asemenea vor fi publice, așa că noi ar trebui să ne hotărâm, să vedem cum vor fi utilizate aceste beneficii în analizele, în analizele noastre. Deci dacă spunem că da, Ă, nu avem, ă, într-adevăr, nevoie de uh, o asemenea, uh, un, un domeniu de afaceri uh, care să se poată autosustine și să ținem seama în analizele noastre de, econom- de beneficiile sociale și economice, atunci Comisia Europeană ar trebui să joace rolul de a stabili un nivel rezonabil de cofinanțare, bazându-se pe aceste cifre. Uh, Uh, nu știu, avem un grafic în partea de sus, dreapta, e vorba unu, de unul din rezultatele inițiale și una din reacțiile inițiale din partea uh, acestei aplicații de estimare de piață GNSS pe care am menționat-o. Uh, cea mai mare parte, vedem aici, uh, a beneficiilor economice și sociale se referă la sistemul de transport rutier. Deci această aplicație are de face mai ales cu sectorul rutier, dar și cu aviația, agricultura și serviciile de locație uh, de, um, în diverse aplicații. Și vedem aici că ar trebui să ținem cont de aceste aspecte în legătură cu aplicațiile Leo în uh, sprijinul mm, domeniului afacerilor, în legătură cu oportunitățile de piață în, pentru Galileo în perioada începând cu 2015, uh, ne putem aștepta la o sporire a numărului de aplicații bazate pe uh, reglementare, pentru că probabil știți că directiva uh, de colectare a taxelor în mod electronic și directiva pentru e-call Uh, sistemul de alarmă e-call, precum și directiva pentru de transport a bunurilor periculoase, uh, este examinată la nivel european în acest moment. Așadar, uh, aceste aplicații, bazându-se pe regulamentele menționate, pot utiliza aplicațiile Galileo totdeauna în beneficiu utilizatorilor și ținând cont de reacțiile acestora și ce e mai important, probabil că ne va putea conferi un potențial important pentru servicii cu valoare adăugată, uh, care să se bazeze pe serviciile deschise Galileo. În legătură cu uh, aplicațiile pentru piață, în legătură cu localizare precisă, uh, Există acum niște proiecte importante bazându-se pe sisteme uh, de cooperare în Uniunea, Uniunea Europeană. Eu pot să mă uh, refer la um, sistemul ADAS, sistemul uh, de asistare automată a șoferului, sigur, care cooperează îndeaproape cu sistemul, cu domeniul autovehiculelor. Și, în ultimul rând, dar nu în cele din urmă, pentru alte aplicații speciale, e clar că aplicațiile în domeniul militar sunt foarte importante și se dezvoltă rapid și intens și precum și alte aplicații de domeniu public care se referă, de exemplu, cu de uh, monitorizarea modului de colectare a taxelor și impozitelor precum și uh, sisteme de monitorizare a aeroporturilor și a legăturilor dintre sistemele de transport aeriene și cele rutiere în aeroport, de exemplu taxiurilor, taxiurile. Așa cum au spus și vorbitorii anteriori, uh, cred că trebuie puse pe primul plan serviciile în beneficiul publicului și serviciile comerciale uh, de către, sigur, utilizând aplicațiile Galileo. Acum, în ce, în ce privește oportunitățile de piață cu serviciile deschise Galileo, aici e o poveste diferită, pentru că există o piață de foarte mari dimensiuni în legătură cu sistemele de plată a taxelor de drum. E un proiect care se răspândește din ce în ce mai mult în toată Europa și sigur că poziția GPS de pe piață actualmente este foarte puternică, deci va fi greu să impulsionăm utilizatorii să cumpere noi echipamente sau să includă sisteme Galileo în echipamentele pe care le dețin deja. Deci va fi dificil de făcut marketingul uh, și vor fi dificil de prezentat beneficiile Galileo în practică. Acesta poate fi un proces de lungă durată Concluzia fiind că nu trebuie să ne așteptăm, uh, să așteptăm, ci să începem imediat cu campanii pozitive în ce privește utilizarea sistemelor Galileo, uh, mai ales cele deschise. Și înainte de a-mi încheia prezentarea, iată, am pregătit uh, un ultim set de diapozitive, puțin diferit de celelalte. Aș dori aici să subliniez faptul că Galileo e întotdeauna menționat ca o parte foarte benefică a lanțului de a servicii de, a, și de aplicații. În unele cazuri am menționat deci navigația pentru autovehicule și acesta este beneficiarul cel mai important al, sistemelor uh, Galileo. Deci parametrii uh, sistemului Galileo vor afecta performanțele aplicațiilor și numai serviciile Galileo, dar există în unele cazuri și un alt sistem de uh, comunicații fără fir, deci de la mașină la mașină sau de la mașină, de la autovehicul către uh, infrastructura de comunicații și vedem aici în imagine, e clar că pentru a îndeplini tot, toate cerințele parametrilor uh, sistemelor de aplicații, Uh, nu trebuie să includem doar sistemele de localizare și parametrii de localizare uh, prevăzute în sistemele de servicii Galileo, ci trebuie incluse și aspectele legate de telecomunicații. Lucru foarte important, pentru că până la urmă putem avea o aplicație care să folosească Galileo și care să funcționeze perfect, însă consumatorii vor avea la dispoziție aplicații unde indicatorii de rezultate uh, vor fi negativ sau aproape negativ, nu din cauza Galileo, ci din cauza aspectelor legate de telecomunicații. În încheiere, uh, iată, am prezentat un set de măsuri care să conducă spre înființarea uh, unor servicii în, do- în sprijinul domeniului afacerilor, în, încă în faza de pregătire și pentru asta e necesară implicarea tuturor statelor membre în faza aceasta de pregătire. De exemplu, pentru uh, această aplicație de monitorizare a pieței GNSS, pentru o clasificare a diverselor aplicații în diverse categorii și pentru a se concentra asupra proiectelor legate de navigația, sistemele de navigație și tehnologiile de navigație prin satelit uh, pentru a vedea care vor fi viitoarele utilizări ale Galileo. Deci, uh, după cum am spus, uh, trebuie să ne gândim totdeauna la performanța finală a aplicațiilor ce folosesc sistemele Galileo Uh, și să luăm în considerare toate aspectele pe care le-am menționat aici. Mulțumesc pentru atenție. Ganz, ganz herzlich bedanken bei allen vier Experten. Aș dori să mulțumesc um, tuturor celor patru experți pentru intervențiile lor și pentru faptul că și-au respectat timpul de vorbire, um, fapt care ne permite acum și vă permite dumneavoastră să puneți întrebări. Așadar, vă rog. Domnul Brezina, vă rog. Vážený pane předsedající, já jsem velmi rád, že se... Domnule președinte, îmi face mare plăcere că în sfârșit se întâmplă ceva și că în sfârșit vedem primii pași care vor duce la punerea în aplicare a proiectului Galileo. Evident, este un proiect foarte exigent de mare importanță, nu numai când vorbim despre aplicațiile sale, dar și de tehnologiile folosite în acest program. Toate acestea sunt beneficii ale sistemului, dar nu numai aplicațiile sale în viața reală, ci și tehnologiile care trebuie gestionate. Este foarte important pentru Europa. Salut de asemenea toate informațiile referitoare la rețeaua Nereus, și apreciez de asemenea prezentarea făcută de doamna Barze Pataki. Noi știm cu toții că în uh, sesiunea parlamentară anterioară, numele acestei doamne era egal cu numele proiectului Galileo. Cât privește prezentarea făcută de domnul Tortora, Când am citit uh, studiul referitor la proiectul uh, Galileo, am avut sentimentul că acest proiect nu a de, și-a definit clar o structură de conducere la toate nivelurile. Iar uh, prezentarea făcută de domnul Tortora mi-a întărit acest sentiment, pentru că a reieșit foarte clar că uh, ne lipsește claritatea în domeniul acestor structuri de conducere. Cât privește aplicațiile care au fost prezentate și care descriau posibilitatea de folosire a acestei tehnologii, aș dori să mulțumesc pentru toate aceste informații primite eu sunt raportorul din umbră pentru grupul meu politic și aș dori foarte mult să vă mulțumesc din inimă. Întrebarea mea s-a referit la conducere și la structura organizatorică. Aceasta ar fi, de fapt, întrebarea pe care aș dori să o adresez. Care este structura organizațională care face ca acest proiect să facă pași înainte. Știți cumva, domnilor, aveți vreo idee clară despre această structură de organizare? Care ar fi nevoie pentru acest proiect? Știu că este o întrebare vastă. Poate vă puteți să-mi indicați niște documente în care să citesc despre acest lucru. Știu foarte bine că proiectul acesta este foarte complex dar știu că asemenea proiecte se bazează pe niște structuri organizaționale, organizatorice foarte complexe. Da, deocamdată n-am găsit asemenea informații. Mulțumesc. Angelica Nibler. Vă mulțumesc, doamna Angelica Nibler. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și experților care au intervenit. Îmi cer scuze că am sosit cu întârziere, astfel încât am putut să-l ascult numai pe ultimul expert. Însă, am aflat și din această intervenție lucruri foarte importante și interesante și de aceea, din punct de vedere politic, aș vrea să știu care sunt aspectele uh, politice pe care noi trebuie să le discutăm în această comisie și apoi în plen. Uh, mă uit la prezentarea uneia dintre, um, ce, dintre vorbitori și Um, reiese de aici că Galileo trebuie să, fi, să se poată susține, să se poată autosusține um, din punct de vedere economic. Pe termen putem avea pe termen lung sau pentru întotdeauna un sistem care să fie uh, sprijinit uh, din uh, banii contribuabililor? Uh, trebuie să ne gândim la acest aspect din punct de vedere politic, și anume cum trebuie să fie gestionat acest uh, proiect? Aștept răspunsul dumneavoastră, dar mă interesează și modul în care ar putea să arate un sistem Galileo, astfel încât el să se poată autosusține. Este o perspectivă realistă? Dacă mă uit înapoi la istoria uh, Uh, Galileo, care a fost gândit ca un parteneriat public-privat, e bine, îmi amintesc că uh, se spunea că uh, nu a existat un model de afacere care să funcționeze și de aceea nici nu a avut succes acest parteneriat public-privat. Așadar, întrebarea mea, puteți să vă închipuiți un scenariu astfel încât uh, Galileo să se poată autosusține. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Enciu. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi avea două întrebări foarte scurte. În primul rând, când cred specialiștii aici de față că acest sistem Galileo va fi complet operațional? Și a doua, ca și o propunere pentru a, put, a se putea susține din punct de vedere financiar acest sistem. Credeți că ar fi posibil ca noi, Uniunea Europeană, reprezentanții cetățenilor, să facem uh, oarecum să impunem pentru toți constructorii de mijloace de transport din Uniunea Europeană să doteze mijloacele de transport cu sisteme Galileo, în așa fel încât să putem să uh, justificăm oarecum costurile investite în acest sistem și să ajutăm la autosustinerea din punct de vedere financiar al sistemului. Vă mulțumesc. Gut, ich sehe im Moment keine Frage. Văd că nu mai sunt pe moment întrebări, de aceea aș dori să le dau cuvântul experților noștri pentru a răspunde. Doamna Pataki. Permiteți-mi să răspund uh, în același timp la întrebările domnului Brezina și a doamnei Nibler. După cum am spus în prezentarea mea, situația economică și tehnologică din punct de vedere global s-a modificat din punct de vedere global um, de când a început programul uh, Galileo. Eu cred că trebuie să uh, acceptăm această situație și să ne adaptăm. Uh, toți concurenții noștri au un buget militar, au mai multe posibilități din punct de vedere al finanțării. De aceea, pentru mine, ar fi foarte important să se pună pe picioare PRS, pentru că acest lucru ar putea să sprijine sistemul nostru. Este vorba de un uh, sistem civil, nu este unul uh, militar, însă este vorba de un serviciu uh, reglementat uh, public care ar ajuta la finanțarea acestui proiect. Pe de altă parte, am primit un document din partea Comisiei, și anume planul uh, de lucru pentru 2010. Acesta uh, spune că trebuie să ne decidem din punct de vedere politic ce fel de sistem ne dorim pentru faza operațională. Iar apoi, Comisia poate să ne facă propuneri în ceea ce privește responsabilitatea juridică și în ceea ce privește toate celelalte aspecte de, care au rămas deschise. Cred că noi, din Parlament, trebuie să obținem în primul rând o imagine clară cu privire la posibilitățile din acest uh, domeniu. Uh, trebuie să vedem ce fel de angajamente putem să ne asumăm, iar apoi uh, Trebuie să alegem ce fel de model dorim să alegem. Un al doilea aspect important pentru mine este dacă putem să avem suficiente venituri prin Galileo. Cel mai important aspect este pentru mine ce răspundere trebuie să avem noi și ce responsabilitate trebuie să ne, să ne asumăm um, în calitatea noastră de instituție publică ce structură să adoptăm, eu cred că probabil în uh, etapa operațională va, ar trebui să alegem un model public. Cred că toate no noile tehnologii trebuie să dispună de un oarecare timp de câțiva ani iar în momentul în care uh, suntem siguri 100% că funcționează bine, atunci putem să includem și uh, sectorul privat. De aceea, cred că este necesar pentru prima etapă operațională, așadar pentru următorii ani, ca acest proiect să rămână în domeniul public. Bineînțeles, aceasta ridică întrebarea cât costă totul. Comisia trebuie aici să ne dea un răspuns foarte clar. Numai atunci ne vom putea decide. Oui, je reviendrai sur cette question de financement. Revin la problema finanțării. V-am spus, rețeaua Nereus aplicarea tehnologiilor spațiale, uh, se ocupă cu aplicarea tehnologiilor spațiale și printre care, printre care este și GMS-ul. Și acum 2-3 uh, ani se punea problema uh, finanțării acestor GNSS. Și din partea austriecilor există o presiune puternică pentru ca să fie niște finanțări de ordin privat. Însă, și e mai vizibil la GNSS decât la Galileo, foarte repede să dat răspunsul că dacă așteptăm finanțări din domeniul privat pentru finanțarea unor misiuni de serviciu public, în problema prevenirii riscurilor și așa mai departe, adesea GNSS uh, cuprinde misiuni de ordin public, în legătură cu Galileo sunt destul de uimit în ce privește dezbaterea de astăzi privind Galileo, pentru că în teritoriu nu se pune problema la fel cu Galileo și cu GNSS cu GNSS-ul făcut un pas înainte important, pentru că sub președinția franceză, cred, comisarul Verheugen, într-o reuniune la Lille, a anunțat pentru 2012-2013 uh, punerea la dispoziție gratis a datelor satelitare pentru a dezvolta aplicații. Iar astăzi există un program numit DORIS, în cadrul celui de-a șaptelea program cadru, unde șapte sau opt regiuni membre Nereus, pilotate de centru de la Bremen, încearcă să pună la punct uh, spații pilot pentru a putea vedea cum vom pregăti pre- perioada 2012-2013 atunci când finanțările care permit uh, achi- noile achiziții vor fi asigurate de Europa. Încă nu suntem în 2012, suntem în 2010 și riscul consistă în căutarea unor finanțări publice la nivel regional sau la nivel de stat membru, eventual de fonduri structurale, pentru a permite dezvoltarea aplicărilor GNSS. Uh, Probabil că dezbaterea privind Galileo nu e percepută la fel, pentru că atunci când vorbim de transporturi sau de aplicații în domeniul agricol, sau, de, sau în domeniul transporturilor maritime, poate ne gândim în primul rând și asta ne arată că, discuția de astăzi ne arată că nu avem dreptate, că ne gândim că e mai uh, ușor să dezvoltăm uh, domeniul de afaceri în Galileo decât în GNSS. Deci se repetă dezbaterea uh, GNSS în domeniul Galileo. Sper să ajungem la concluzia că, de fapt, va trebui să trecem printr-o fază de finanțare publică dacă dorim într-adevăr să dezvoltăm aceste aplicații. În legătură cu cele spuse de doamna Bar și Pataki, nu știu când vom găsi, vom ajunge la o dezvoltare uh, complet armonioasă și pozitivă ca să uh, putem beneficia de finanțări din domeniul privat în aceste aplicații. Aici este încă un semn de întrebare. Dar problema asta a finanțării publice și private e una centrală, foarte importantă. Și revin uh, asupra unei alte intervenții legate de problema, problema legată de guvernare și de program. Uh, când va fi operațional programul. Adineaur m-a referit la o primă observație a grupului de lucru GNSS, Nereus, eh, și e vorba de a dispune de asigurări atunci ce privește problemele legate de guvernare, deci cum vor funcționa lucrurile. Eh, eh, deci asta ne întreabă regiunile, dar și întreprinderile, actorii locali de la fața locului își pun întrebări, deci cum vor funcționa lucrurile Vă înțelegeți că astăzi mai există încă asemenea întrebări și în legătură, de exemplu, cu modul în care aceste programe vor funcționa concret și cum vor fi dirijate. Deci e, sunt uh, de acord, există necesitatea de a răspunde acestor întrebări privind GNSS și Galileo. Când va, vor fi operaționale? Vă mulțumesc, domnul Tortora. Oui, je ne peux que Mulțumesc, domnule președinte. Nu pot decât să fiu de acord cu cele spuse de ceilalți vorbitori în ceea ce privește parteneriatul public-privat uh, pe marginea sistemului Galileo. Mă mir că reiese din nou în uh, această discuție, pentru că a fost o problemă care a fost la originea programului Galileo. Mă gândesc că s-au arătat limitele și impasul în care s-a ajuns în momentul în care se punea problema uh, finanțării necesare pentru dezvoltare și aș vrea să salut aici curajul deciziilor care au fost luate pentru a reveni la finanțarea și la cadrul 100% public și instituțional, pentru că acesta a permis uh, demararea acestui program Cred că s-a, vor, vorbit clar despre calea care a a fost parcursă pentru GMS-uri și cred că nu există nicio îndoială astăzi că în viitor sau cel puțin uh, în viitorul pe termen mediu se va vedea foarte clar uh, că Galileo este în sfera publică. În ce privește momentul în care va fi operațional sistemul Galileo, aș dori să adresez un mesaj și plin de optimism astăzi. Cred că lucrul cel mai dificil a fost deja făcut. Adică, în fine s-a luat o hotărâre și acum urmează să se pună în aplicare elementele industriale, tehnologice, tehnice dar uh, aici e vorba de sfere și de activități cunoscute, care pot fi planificate, pe care știm să le planificăm, așa încât uh, mă gândesc că termenele de realizare anunțate astăzi uh, sunt rezonabile. Vorbesc aici numai despre aspectele infrastructurii orbitale. Bineînțeles că sunt foarte multe alte activități de desfășurat pentru a asigura dezvoltarea totală a unui sistem care să fie în totalitate funcțional, un sistem de sateliți, nu? Și nu aș vrea să subestimez astăzi uh, cât de multe activități rămân de desfășurat. Mulțumesc! Starec. Domnul Starec. Takže, dámy a pánové, já bych nejprve rád odpověděl na otázku související s financováním a, a z tohoto pohledu mě přijde důležité oddělit dvě základy. Vă mulțumesc. În primul rând, în ceea ce privește finanțarea. Vorbim în mare parte de finanțare publică, pentru că investiția pentru Galileo este finanțată în marea ei majoritate uh, în mod public, pentru că parteneriatul public-privat a eșuat în acest domeniu. Ceea ce am dorit eu însă să subliniez în, acest, uh, în, în prezentarea mea se referă la uh, partea ocupațională. Cred că ne referim la, uh, o, la altceva. Există diferite diferiți parametri, diferite niveluri de servicii oferite de, Pali, de Galileo. Iar sarcina noastră este să aflăm ce ar, care ar putea fi venitul adus de acest uh, proiect, astfel încât să vedem dacă el se poate autosusține. Vedem că se vorbește despre efecte socio-economice ale acestui uh, proiect, se vorbește de faptul că piața GNSS uh, va fi um, stimulată. Lipsește însă defalcarea cu privire la, sau din punct de vedere al diferitelor domenii de, serviciu pe care, de servicii pe care le va oferi Galileo. Dacă programul uh, Galileo, finanțat uh, public, se va axa pe uh, servicii publice, bineînțeles, va fi, toată lumea ar fi de acord cu asta, însă trebuie să ne gândim și la proporția reprezentată de aceste servicii comparativ cu serviciile deschise și serviciile comerciale. De aceea, eu cred că pentru a avea uh, o imagine mai clară cu privire la beneficiile financiare, trebuie să ne gândim la diferitele uh, tipuri de servicii Galileo. În ceea ce privește gestiunea uh, programului Galileo, cred că a fost prima întrebare, uh, este într-adevăr vorba de un aspect complex. Va fi nevoie de coordonare la, nivel, la niveluri diferite. Lucru despre care domnul Tortora a discutat în uh, prezentarea sa. De aceea, cred că uh, funcționarea GSA este un uh, exemplu pozitiv în ciuda faptului că acum are loc o restructurare din cauza directivei care a fost modificată. Aici um, a existat, um, administra- um, au existat două domenii, administrativ și uh, tehnic. Și cred că această, acest, aceste categorii pot fi uh, Uh, o bază foarte bună pentru gestiunea uh, proiectului. La GSA uh, se întâlneau toate părțile interesate în acest proiect. Aby měl být systém Galileo v provozu. Eh, Din 2014 în 2015 eu cred că Galileo ar trebui să devină uh, funcțional într-o versiune mai limitată și ar trebui însă să funcționeze la un nivel de bază. Iar atunci va fi posibil să evaluăm serviciile oferite și să ne concentrăm asupra serviciilor comerciale. Ca să vă răspund la o altă întrebare, ce putem face pentru ca operatorii sau uh, companiile care uh, lucrează în domeniul autovehiculelor, uh, e bine, cum putem să depunem presiune asupra lor pentru a folosi sistemul nostru? Cred că trebuie să luăm exemple pe care le cunoaștem uh, deja. Știm că există standarde în acest domeniu care spun ce fel de tehnologii se pot utiliza în ce mod. Sunt standarde care sunt citate și utilizate ca uh, referință în directivele uh, Uniunii Europene. Ast Așa cred că putem uh, acționa și în cadrul altor uh, directive și anume să le adaptăm în acest sens. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Cred că doamna Pataki mai dorea să adauge două cuvinte. Yeah, yes, uh, thank you, Mr. Chairman. Uh... Mulțumesc, domnule președinte aș dori să spun uh, câteva lucruri în legătură cu veniturile. După cum am menționat deja, uh, planul de acțiune pentru aplicație ar trebui accelerat, însă în legătură cu regulamentul din 2008, articolul C E, compatibilitatea și interoperabilitatea sistemului. E bine, aici eu cred că problema că nu a fost rezolvată. Parlamentul are aici ocazia de a acționa pentru că la acest articol se spune că Parlamentul are dreptul de a uh, uh, efectua procedura de reglementare cu uh, examinare. Și ar fi foarte important de asemenea să accelerăm și standardizarea, pentru că avem nevoie de standardizare. Există multe instrumente în mâinile Parlamentului acum pentru a putea accelera acest proces uh, de aplicație și asta înseamnă mai multe venituri. Atât am avut să vă spun. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Uh, avem ocazia să dăm cuvântul și comisiei, dacă sunteți de acord, domnule Farhăv. Poate ne puteți spune câte ceva. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să mulțumesc tuturor experților pentru contribuțiile domniilor lor. Din intervențiile lor a reieșit că Galileo se confruntă cu foarte multe provocări, de la cele de conducere, la cele uh, de finanțare, de reglementare și multe altele. Toate acestea trebuie să fie uh, rezolvate. Probabil nu există, există o chestiune care nu a fost menționată, și care ne cere eforturi foarte multe în anii viitori. Aș dori să spun câteva lucruri despre fiecare dintre intervențiile de până acum și apoi o să trag câteva concluzii generale. În primul rând, în prima prezentare, rolul IMM-urilor cred că a fost subliniat. E o chestiune importantă pentru Comisie. Ați văzut că în perioada achizițiilor am încercat să facem ceva în acest sens. Rolul IMM-urilor în domeniul acesta spațial și în domeniul infrastructurii este foarte complicat pentru că e un domeniu foarte specializat, trebuie să fie un IMM foarte specializat. Dar uh, sigur există uh, un rol pentru IMM-uri în piața din aval și uh, Cred că aici uh, există foarte multe șanse pentru ei spre deosebire de multe alte zone unde e nevoie de industrii foarte mari care să se implice în aplicații, uh, navigația prin satelit este o zonă unde un, foarte un IMM foarte mic se poate implica. Are nevoie de cunoaștere, de expertiză și experiență, dar poate să înceapă doar cu câțiva angajați. e lucru foarte important să spunem acest lucru, pentru că se poate face în toată Europa, în toate statele membre pot fi uh, beneficii directe pentru privind folosirea acestor sisteme. S-a menționat uh, de asemenea importanța răspândirii cunoașterii și tehnologiei. Noi punem acum la punct un nou uh, site uh, și un portal informativ care va, se va referi la program, la datele tehnice, la punerea în aplicare, <coughs> pentru a putea deveni o resursă pentru toți cei care doresc să-l folosească. Cât privește cele spuse de doamna Barsi Pataki, în primul rând îi mulțumim pentru cuvintele pline de amabilitate. Cred că pentru comisie ce este important este ca după vreo 10 ani de discuții, apropo de da, nu, poate da, poate nu, poate da Galileo, poate nu Galileo, în sfârșit am reușit să arătăm că s-au făcut progrese, că există contracte, că avem date de livrare la aceste contracte. Lucrul este foarte important pentru că uh, e un semnal foarte clar pentru exterior că Uniunea Europeană este foarte serioasă apropo de acest program și că pot fi puse la punct investițiile în uh, aval. Cum spunea și doamna Pataki, sunt foarte multe provocări și anume rolul uh, pe care trebuie să, îl, uh, să ne-l asumăm noi, uh, să ne asumăm responsabilitatea, să ne apropiem acest sistem. Este primul uh, proiect uh, care e făcut în totalitate din buget european. Este o sacină cu totul și cu totul nouă să pună problema gestiunii financiare, financiare. Trebuie foarte bine uh, gestionat din punct de vedere financiar pentru proiectul acesta. Deci este o sacină foarte importantă și Comisia a început să se gândească foarte bine la această gestiune a activelor care trebuie uh, să se extindă pe tot parcursul proiectului. Apropo de cele spuse de domnul Tortora, mm, Sigur, suntem de acord că este foarte important pentru un asemenea proiect care este capacitatea de gestionare a programului. Este la ora actuală ne gândim, bineînțeles, la subvenții, e vorba de gestionarea acestor subvenții. Foarte multe dintre ele au fost deja puse la punct și trebuie să vedem ce facem pe termen lung ă, și trebuie să ne gândim dacă într-adevăr comisia trebuie să facă acest lucru dar dacă, sau dacă nu cumva trebuie să găsim un alt mijloc. Cât privește prezentarea domnului Starec privind aplicațiile programului. Trebuie să spunem că aplicațiile sunt probabil, reprezintă probabil domeniul cel mai important. Sigur, infrastructura este un domeniu absolut uh, impresionant. Vedem imagini cu sateliți, cu rachete care sunt lansate în cosmos, dar toate asta costă foarte mulți bani. Dar, de fapt, noi ne gândim la aplicația în uh, aval și, după calculele noastre, piața mondială pentru produsele navigației prin satelit și pentru serviciile acestea uh, cam în 2010 și în 2025 va fi cam de 225 de miliarde pe an. Industria europeană uh, a spus întotdeauna că dorește să obțină o treime din această piață, ceea ce înseamnă o piață de 70 de miliarde pe an cu costul sistemului, uh, o să vă dau o cifră pe care uh, am, încercăm să o validăm acum, dar din studii reiese că un asemenea sistem va costa în medie vreo 750 de milioane pe an, dar dacă asta este cheia pentru a obține cunoaștere pentru industrie, pentru IMM-uri și pentru înțelegerea cum func- funcționării acestui sistem și dacă acesta este unul din catalizatorii pentru a putea obține această piață de 70 de miliarde pe an, mi se pare că este o investiție foarte bună. Uh, am uh, oarecare ezitări apropo de uh, remarcile făcute privind aplicațiile de reglementare, trebuie să ne gândim în primul rând că acest Galileo este un sistem global, iar um, capacitatea noastră de reglementare s-ar limita la Uniunea Europeană, nu ar fi uh, mai departe posibilă s-ar putea să funcționeze în Uniunea Europeană dacă vrem noi să facem acest lucru, dar este puțin probabil că va funcționa în restul lumii și nu știu dacă este abordarea cea mai potrivită. Dacă ar fi să negociem, eu știu, o înțelegere cu Elveția, uh, ca Elveția să se supună aceleași reglementări, este un lucru foarte greu și complex și dificil. Asta nu înseamnă, sigur, trebuie dezvoltate diverse aplicații și trebuie să ne asigurăm că nu există bariere în ceea ce privește piața. Trebuie să ne aducem aminte că, de fapt, Galileo este un sistem global. S-a pus o întrebare în alte intervenții în întrebările puse de deputați care este cea mai importantă provocare politică cu care ne confruntăm? Din punctul nostru de vedere este cum poate Uniunea Europeană să își asume un angajament pe termen lung. Acest lucru a fost menționat și în uh, opiniile prezentate de experți. Dacă noi, utilizatorii nu au impresia că există un angajament politic pe termen lung la nivelul Uniunii Europene, că nu există finanțare minimă, că nu există un model de guvernare, un model de conducere, atunci este uh, foarte puțin posibil ca investitorii să-și asume riscul și să investească. Să vă aduc aminte, nu uh, aviația, ca să poată folosi uh, asemenea sistem, ar trebui să-și doteze toate avioanele cu uh, receptor pentru Galileo și costă foarte mult trebuie dotate și echipamentele, trebuie, dotat, trebuie pregătiți piloții, trebuie dotate aeroporturile și costă foarte mulți bani și dacă, dincolo de perspectiva financiară viitoare, ei n-au uh, impresia și asigurările că uh, după aceea și în perspectiva financiară următoare, uh, Uniunea Europeană nu se angajează în acest lucru, atunci, după părerea mea, întrebarea nu este cât costă și cum facem acest lucru, ci dacă suntem în stare să susținem în continuare acest proiect hotărârea curajoasă din 2008 de a ă, începe acest ă, proces de achiziții este primul pas. Este și o să vă vedem, vedeți peste câteva luni ă, rezultatele și veți vedea cum își poate asuma Uniunea Europeană un asemenea angajament pe termen lung ca toată lumea să spună că este un angajament care, în care putem avea încredere și că vă, atunci lumea va hotărâ că poate să folosească Galileo și vor apărea și utilizările în uh, aval. Am avut um, niște reacții din partea rusă, au trecut prin diverse cicluri, de disponibilitatea infrastructurii care a crescut și a scăzut de vreo trei ori, iar rezultatul este că uh, GLONASS uh, este foarte puțin folosit pentru că nu este considerat uh, stabil, iar angajamentele guvernului rus mm, nu se știe cât de serioase sunt sau nu. Și apoi trebuie să discutăm ce Uh, înseamnă în viitor un model stabil de conducere, care ar fi costurile lui și ce am putea să facem în acest sens. Sigur, acestea sunt discuții complexe. În următoarele două-trei luni așteptăm propunerile care au fost menționate aici. Nou colegiu al Comisiei va susține acest lucru și uh, vrem să ne asigurăm că uh, colegiul își va prezenta propunerile Consiliului și Parlamentului, așa încât în a doua jumătate a anului să putem discuta acest lucru, iar după aceea probabil că va trebui să punem la punct regulamentele necesare și mecanismele necesare pentru a pune în aplicare toate acestea. Domnule președinte, cam asta am avut de spus. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu. La final îi dau cuvântul domnului Remec, raportorului nostru, pentru ca dumnealui să poată face o evaluare uh, și să tragă unele concluzii. Aveți cuvântul, domnule Remec. Mulțumesc, domnule președinte, că mi-a oferit ocazia de a lua cuvântul. După cum ați spus, sunt uh, raportorul uh, pe acest domeniu. E vorba de acest raport pe care cu toții îl numim un raport la jumătatea perioadei. Și vreau să mă refer la cele spuse de cei care au intervenit aici. Cred că trebuie să apreciem faptul că acești experți au acceptat invitația noastră și că ne-au oferit uh, comentariile și punctele lor de vedere atât de valoroase. Cred că acest schimb de opinii de astăzi a fost unul foarte interesant și ne-a oferit multe idei pe viitor. Aș dori să profit de ocazie ca să mulțumesc tuturor celor care au participat la discuția de astăzi, pentru că iată câte uh, subiecte interesante, câte comentarii, puncte de vedere interesante uh, au fost prezentate azi, care uh, pot uh, fi o contribuție valoroasă nu doar la funcționarea sistemului, ci și la raportul de care mă ocup eu. Uh, și îmi pare foarte bine că prezentarea domnului Beneto mi-a confirmat așteptările, mai ales în ce privește poziția regiunilor față de sistemul Galileo. Pentru că eu consider că nivelul regional este sistemul cel mai apropiat de cetățenii noștri și care reprezintă o legătură între uh, nivelul instituțiilor uh, europene și nivelul local. Și acest sistem, după cum s-a spus, ar putea fi benefic pentru fiecare din cetățenii noștri. De asemenea, am apreciat uh, prezentarea doamnei Bar și Pataki. Cu toții știm că domnia sa este un expert în acest domeniu și e un expert în toate problemele legate de sistemele de navigație prin satelit. Are de asemenea o, pol, o, o opinie politică și strategică foarte uh, importantă în legătură cu finanțarea, dar și cu alte aspecte ale proiectului. Uh, și m-ar bucura uh, să continuăm uh, colaborarea noastră. Apreciez uh, în mod deosebit faptul că însă a acceptat invitația noastră. Domnule Tortora, mulțumesc uh, foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră. S-a menționat deja aici îmbunătățirea managementului calității, lucru de asemenea extrem de important. Cu toții știm acest lucru. Și în ce privește prezentarea domnului Starek, dânsul ne-a prezentat uh, diverse aspecte legate de beneficiile Galileo uh, și ale proiectelor de navigație prin satelit. Prezentarea a fost una foarte interesantă pentru noi toți. Uh, eu consider că ce e important e că domnul Starek a reprezentat generația tânără. Lucru foarte important pentru că tânăra generație consideră Galileo ca un proiect care are o perspectivă pe termen lung. De asemenea, doresc să mulțumesc și uh, reprezentanților Comisiei. Sunt convins că vom coopera de aproape pe viitor în uh, acest domeniu, ca și în altele. Și acum, din punct de vedere personal, cred că îmi cunoașteți opiniile în acest domeniu, deci nu voi uh, intra aici în detaliu în legătură cu Galileo, sunt convins că veți putea să citiți uh, uh, punctul de vedere în cadrul raportului de care mă ocup. Un lucru este clar și anume că fiecare proiect uh, se confruntă cu trei probleme majore, deși poate prezint lucrurile puțin simplist, dar prima problemă ar fi lipsa finanțării, și faptul că multe proiecte sunt întârziate și, de asemenea, există și acțiunea uh, uh, concurenților la nivel global. Uh, în ultimii 14 ani eu am participat la 10 de asemenea proiecte importante și pot să vă spun că în legătură cu toate s-a procedat la fel și toate s-au confruntat cu aceleași probleme. Lipsa de bani, lipsa de fonduri, faptul că punerea lor în aplicare a fost totdeauna întârziată și faptul că s-au confruntat cu concurenți foarte duri. Eu cred că vom putea depăși aceste probleme dacă toți actorii importanți se implică și cred că puteți aprecia faptul că am reușit să încheiem la timp audierea noastră. Mulțumesc încă o dată și aștept să colaborăm și pe viitor. Vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule Remec pentru aportul dumneavoastră la această audiere. Sunt convins că raportul dumneavoastră va fi foarte interesant și că va fi intens discutat. Mai există posibilitatea de a depune amendamente. Pentru ziua de astăzi, însă, tematica și această sesiune s-a încheiat. Aș dori să-i mulțumesc colegului Remec și experților um, în numele meu și al tuturor această sesiune este cu aceasta încheiată. Îi doresc, îi rog însă pe um, cei din secretariat să îi cheme pe